Bine, am revenit după vacanța de Paște. Spuneți-mi dacă putem adopta ordinea de zi. Mulțumesc. Și haideți să aprobăm uh, procesele verbale ale reuniunilor din februarie și martie 2017. Dacă nu sunt observații, se aprobă. Comunicările președinției le voi face mâine, la fel și raportul privind negocierile interinstituționale în curs. Deci trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, tehnologia financiară. Trebuie să discutăm amendamentele. Raportoarea noastră, Cora, este aici și are cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Tehnologia financiară, fintech, este noul cuvânt la modă în sectorul financiar, deja de ceva vreme, atât în SUA cât și în Asia, nu numai la noi. În Europa abia am început să ne dăm seama de importanța fintech. La conferințe eu întreb pe finanțiștii prezenți cine are Bitcoin și de obicei nu prea ridică nimeni mâna. Cred că acesta este un semnal că nu suntem pregătiți pentru viitor. În Europa nu trebuie doar să ne uităm în urmă constant și să vedem dacă nu cumva vine o nouă criză. Ar fi bine să ne uităm și înainte și să facilităm noi evoluții. Dacă nu uh, adoptăm rapid moda fintech, o să ne trezim uh, pe tușă. Majoritatea evoluțiilor fintech s-au produs în SUA, China și Israel până acum. Drept urmare, marile companii de uh, tehnologie financiară se află acolo. Și în America Latină și în Africa, tehnologia financiară a câștigat teren. Dacă Europa dorește să fie competitivă și să-și păstreze o infrastructură financiară de nivel înalt, Trebuie ca operațiunile rapide să fie norma și nu excepția. Șansele sunt enorme, atât pentru industrie cât și pentru consumatori. Tehnologia financiară sporește transparența, este accesibilă, permite o alegere mai liberă și costuri mai reduse pentru consumatori. Industria financiară poate să profite enorm de evoluțiile fintech, cum ar fi big data și uh, consilierea automatizată. În plus, gestiunea riscului se poate face mult mai bine grație fintech. Reglementările europene trebuie să permită dezvoltări mai puternice ale fintech. Europa trebuie să favorizeze fintech, nu să o frustreze. Împreună cu toți colegii și cu raportorii din umbră, am lucrat la ameliorarea textului raportului meu și mă bucur foarte mult că uh, la această reuniune putem să abordăm subiectul, nu vom putea discuta toate recomandările, dar pot să vă spun că am ajuns la un acord politic pe acest raport și avem priorități comune. Prima prioritate este securitatea cibernetică. Acel bandit care intră cu gluga pe ochi să, într-o bancă ca să o jefuiască nu mai există decât în filmele de acțiune din secolul trecut. În zilele noastre, cei care jefuiesc bănci sunt hackeri care stau în garaj sau în pod cu o bere în mână. Așadar, această problemă crește pe plan global. Se pare că criminalitatea cibernetică provoacă costuri anuale de 280 de miliarde de dolari pentru societățile noastre. În plus, pagubele financiare pentru organizații și întreaga societate sunt estimate la 400 de miliarde de dolari. S-a văzut astăzi în presă că în Germania, în ultimul an, numărul de atacuri cibernetice s-a dublat. Așadar, cred că uh, avem o problemă gravă. Este surprinzător că peste 80% din datele digitale disponibile în lume au fost create în ultimii 2 ani, ceea ce demonstrează că fluxurile de date au crescut exponențial într-o perioadă foarte scurtă, ceea ce este foarte îngrijorător. Așadar, trebuie să punem accentul mai mult pe securitatea cibernetică și pe bănci și alte instituții financiare, de exemplu atunci când facem stress tests autoritățile de reglementare trebuie să garanteze cunoștințe adecvate și schimb de date între guverne și uh, instituții. Viitorul uh, sector financiar va necesita mai mult personal tehnic decât avocați și economiști, nu doar pentru a dezvolta algoritme, ci și pentru a proteja uh, cantitatea enormă de date care ni se pregătește. În plus, reglementările financiare trebuie să țină cont de complexitatea evoluțiilor fintech și trebuie să înțelegem legăturile dintre tehnologia financiară și economia reală înainte de a lua decizii. În plus, trebuie să garantăm condiții egale pentru toți. Sunt foarte mulți nou veniți care tocmai intră pe piața fintech. Fintech nu este dedicată doar băncilor și asigurărilor tradiționale. Sunt multe startup-uri implicate în tehnologia financiară și, desigur, marile companii ca Apple cu Apple Pay și Google cu Google Wallet, care joacă și ele un rol esențial. Consumatorul nu va fi interesat în viitor dacă produsul vine de la o bancă tradițională, de la o mare companie sau de la un startup. Deci, principiul serviciilor egale, la riscuri egale și cu reguli egale trebuie aplicat. Numai oferind șanse egale vom putea spori inovația. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, trebuie să fim dispuși să experimentăm soluții fintech în Europa, permit să, permițând să fie testate aceste tehnologii la noi, vom permite celor din serviciile financiare să capete cunoștințe și uh, să nu dăuneze interesului consumatorului. Nu e vorba de reglementări light, e vorba de o schimbare de atitudine. Trebuie să punem accentul pe șanse și nu pe probleme. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe a aborda tot ceea ce are de oferit fintech pentru a putea atrage tehn- uh, tehnologia și creșterea aferentă. Și asta pentru că Europa nu se află într-o poziție de favorit la stat, dar ca și Max von Stape, pilotul de Formula 1 olandez, trebuie să facă multe manevre spectaculoase ca să depășească concurența. Ca acest uh, pilot, Europa are potențial de campion mondial, dar e important să facem ce trebuie. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult raportoarei. Trecem acum la raportorii din umbră și începem cu domnul Hayes de la PP, 3 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să salut munca făcută până acum și să o felicit pe raportoare, pe Cora, care a făcut o treabă extraordinară împreună cu ceilalți raportori din umbră. Cred că acest raport e foarte important, nu doar pentru că e primul raport la orice instituție UE pe această temă. Comisia lucrează la, un, la acest subiect, are un grup de lucru, a deschis o consultare publică, însă noi avem un raport, ceea ce este un prim pas și raportul stabilește prioritățile clare ale Parlamentului. Cred că în raport se uh, găsește un echilibru foarte corect între stabilitatea financiară, pe de-o parte, ne asigurăm că în centrul reglementărilor pe care le-am implementat în ultimii 10 ani uh, se află în continuare reducerea riscurilor și buna funcționare a sistemului financiar care se va potrivi și cu inovațiile existente. Și cred că e foarte important acest echilibru între stabilitate și inovație. Pentru grupul nostru a fost esențial, după cum spuneam, să garantăm stabilitatea financiară, dar să și recunoaștem potențialul extraordinar al tehnologiei financiare. După cum a spus raportoarea, nu suntem cel mai bine plasați eh, aici în Europa, dacă ne uităm la investițiile din ultimii ani, se va vedea că nu în Europa s-au făcut cele mai multe investiții. În 2015, pe plan mondial, s-au investit 22 de miliarde în acest domeniu și în fiecare an a crescut exponențial uh, suma investită. Noi trebuie să câștigăm terenul pierdut și să susținem întreprinderile mici și mari din acest domeniu specific. Cred că e foarte important să spunem că ceea ce am făcut noi în Europa în ultimii ani uh, reprezintă mai multe hub semnificative, centre semnificative care vor permite creșterea acestui domeniu. În țara mea, dar și în alte state, s-au uh, creat uh, întreprinderi importante în domeniul fintech și nu trebuie să trecem cu vederea acest fapt. Raportul și amendamentele pe care le-am discutat încearcă să pună accentul pe mai multe domenii. Nu am să repet ce a spus deja Cora în legătură cu securitatea cibernetică, însă cred că sunt câteva chestiuni cheie pentru autoritățile de reglementare. Autoritățile de reglementare trebuie să ajungă la nivelul necesar, trebuie să căpătăm cunoștințe, să creăm conexiuni cu industria, am aflat deja și am spus în raport ce se întâmplă în, la nivelul startup-urilor. E important să învățăm unii de la alții, așa cum și întreprinderile învață unele de la altele, și să existe interoperabilitate între toate autoritățile de reglementare financiară din uh, sistemul juridic european. Aceasta este o chestiune cheie din punctul nostru de vedere. Și trebuie să recunoaștem potențialul uh, enorm al CMU. E foarte importantă uh, această tehnologie pentru piața unică europeană. Sunt 20 de milioane de întreprinderi în cele 28 de state membre care la ora actuală nu au acces la facilități de carduri de debit sau de credit. Deci, uh, tehnologia financiară trebuie privită ca o șansă, fie că vorbim de uh, uh CMU, fie că vorbim de uh, piața financiară în general. Și în cele din urmă, aceasta este o uh, situație de tip win-win și pentru consumatori și pentru bănci. Să fie clar, această tehnologie perturbă sistemul existent, însă aceste uh, evoluții sunt în favoarea consumatorilor, dar și în favoarea întreprinderilor și, până la urmă, în favoarea stabilității financiare, care trebuie să stea în centrul interesului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! De la SND, doamna Kylie, care îl reprezintă pe colegul raportor din umbră. Mulțumesc în numele domnului Ivan, care nu a putut să fie astăzi aici, vă transmit următoarea intervenție. În primul rând doresc să o felicit pe raportoare, pe Cora, pentru un raport foarte bun și cuprinzător. Am avut un dialog foarte constructiv uh, la reuniunile raportorilor din umbră. Am, uh, avem pe piața europeană multe întreprinderi care se dezvoltă și credem că există spațiu suficient pentru noi actori uh, care intră pe această piață. Acest raport este foarte necesar, pentru că dacă ne uităm la ce se întâmplă în SUA și în Asia, ne dăm seama că Europa nu este într-o poziție de lider, pentru că nu a făcut anumiți pași importanți și are anumite reglementări care nu stimulează inovația. De la bun început ne-am străduit să ne concentrăm pe următoarele chestiuni. Comisia a dezvoltat și trebuie să dezvolte un plan fintech în cadrul strategiei piețelor financiare și sperăm că astfel să ajungem la un sistem financiar mai integrat la stabilitatea financiară și la protecția consumatorilor și a investitorilor. Regimurile inovatoare trebuie să fie disponibile în întreaga Uniune Europeană prin stimularea convergenței și a abordărilor reglementative și trebuie să se permită un arbitraj reglementativ. Utilizarea noilor tehnologii de comunicare este importantă ca să se permită persoanelor cu dizabilități să aibă acces la servicii financiare. Apoi, eh, competențe digitale. Trebuie să oferim consumatorilor orientare cu privire la accesarea serviciilor financiare fintech. Apoi, educația digitală e foarte importantă. Alfabetizarea digitală este vitală pentru utilizarea fintech și pentru ca nivelurile de risc să fie mai mici în domeniul fintech. Securitatea cibernetică. Ne concentrăm cât de mult posibil pe securitatea datelor și pe riscurile TIC. Comisia trebuie să transforme securitatea cibernetică în prima sa prioritate în planul de acțiune pe care îl pregătește. În cele din urmă, în legătură cu uh, aplicațiile de tip blockchain, credem că autoritățile de reglementare trebuie să susțină dezvoltarea acestei tehnologii și trebuie să se ia măsuri uh, pe plan reglementativ și juridic. Ne uh, temem de faptul că aplicațiile de tip blockchain, uh, cum ar fi Bitcoin, pot fi folosite pentru spălarea de bani și pentru alte scopuri necurate, însă e important să permitem totuși dezvoltarea acestor tehnologii, însă într-un mod controlat. În cele din urmă trebuie să ne asigurăm că există un dialog între bani și companiile fintech și uh, autoritățile de reglementare. În încheiere, mulțumim și o felicităm încă o dată pe raportoare E un start foarte bun și trebuie să ne asigurăm că Europa poate profita de fintech și pe viitor. Mulțumesc! De la ECR nu-l văd pe domnul Fox. Domnul Ozog, nu? De la GUE? Domnul Papa Dimulis? Mulțumesc, domnule președinte. În numele Marizei Matiaș, care este raportoarea noastră din umbră, care va veni la Bruxelles astăzi mai târziu. Doresc să-i mulțumesc raportoarei pentru acest text și pentru compromisurile pe care ni le-a trimis. De la începutul discuției uh, privind fintech, grupul nostru politic și raportoarea noastră din umbră și-au exprimat preocupările. Abordarea este unilaterală și pare să uh, lucreze în funcție de prioritățile uh, instituțiilor financiare și nu uh, în interesul consumatorului. În raport nu se fac propuneri clare pentru a se aborda problema lipsei de reglementare din acest domeniu. Competitivitatea este elementul principal uh, și noi considerăm că ar trebui să se țină cont de sporirea coeziunii sociale, de combaterea șomajului și de alte măsuri sociale. Acestea sunt elementele cele mai importante și ele lipsesc din uh, proiectul de raport. Noi nu suntem de acord cu ideea că prioritizarea fintech va permite o mai bună reglementare și o mai mare transparență. vor apărea noi probleme reglementative și se pare că acestea sunt recunoscute doar marginal ca fiind periculoase în raport. O mai bună reglementare și o protecție a datelor consumatorilor presupun uh, restricții clar definite și un proces de uh, reglementare independent, ceea ce lipsește până acum. Ideea de experimentare reglementativă și de outsourcing după criza financiară nu sunt prudente. Ne bucurăm că în raport s-a ameliorat partea privind protecția consumatorilor cât de cât, însă e loc și mult loc de mai bine. Consumatorii trebuie să simtă că sunt implicați într-un mod corect și că nu sunt amenințați de noile tehnologii și de marile companii de tehnologie. Aceste părți din text ar fi trebuit să fie consolidate în mod semnificativ. Educarea consumatorilor și informarea consumatorilor trebuie să fie foarte importantă și ne bucurăm că s-au uh, introdus referiri la acest subiect în raport. În cele din urmă, tot ce ține de protecția datelor și de supravegherea protecției datelor trebuie consolidat în text și uh, vă mulțumesc încă o dată, uh, mulțumesc raportoarei pentru treaba făcută și voi transmite mesajele necesare raportoarei noastre din umbră după această dezbatere. Mulțumesc. De la VEX, domnul Raymond. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc doamnei raportor mi-a plăcut foarte mult cum a redactat textul și, de asemenea, întâlnirile cu raportorii din umbră au fost deosebit de instructive. S-a vorbit deja despre avantajele și inconvenientele acestor noi tehnologii. Este minunat că e primul raport despre acest subiect și că instituția noastră este cea care a scris acest prim raport. Trebuie să începem discuțiile, dar să fim sinceri, este un raport despre uh, Mm, aceste uh, noi tehnologii, dar încă nu trebuie să hotărâm în ce fel să le reglementăm. Când va veni vremea să votăm uh, legislație pe această temă, sper că nu veți fi la fel de drăguți uh, și că toate grupurile vor fi în um, solidar în sensul că este doar o, o tehnologie bună, dar până la urmă nu este nici total rău, nici total uh, bun, este așa ca un ciocan. Îl poți folosi ca să construiești ceva sau îl poți folosi ca să distrugi acel lucru. Deci, cum spuneam, sper că peste câțiva ani, când va trebui să votăm legislație, să fim conștienți nu doar de beneficii, de potențialul uriaș, dar și de uh, pericolul pe care îl reprezintă. Toată lumea dorește ca piața să fie mai eficientă, ca costurile aferente tranzacțiilor să scadă, însă uh, trebuie să fim și prudenți. Dar mă bucur că am făcut acest prim pas. Mulțumesc! Nu văd pe nimeni de la EFDD și de la ENF. Așadar, doamna Nina Ghil acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să salut raportul Corei. Este un subiect foarte important pentru noi. Tehnologia financiară poate să modifice radical uh, sectorul financiar. Trebuie să ne asigurăm de faptul că orice fel de viitoare reglementare va permite acestor industrii să poată să um, fie disponibile pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care nu se descurcă atât de ușor pe uh, internet pentru că nu toată lumea folosește ușor uh, un smartphone sau un iPhone. Multe din uh, companiile fintech și-au sediul în Regatul Unit și um, în contextul Brexitului uh, probabil că va exista o consecință și pe acest plan. Să sperăm că se va ține cont de experiența lor și că serviciile lor vor fi în continuare uh, disponibile. Ehm, s-a vorbit despre această consiliere automatică. Eu cred că acest tip de consiliere poate să joace un rol foarte important pe piețe și mai ales în sectorul bancar. În raportul tău, Cora, spui că Comisia trebuie să evalueze impactul social pe care îl au tehnologiile financiare și, de asemenea, să țină cont de nevoia de a pune la punct un plan de acțiune. Mulțumesc, domnul Balț. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu succint. Și eu vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru acest document care mi se pare uh, de o foarte bună calitate. Cred că trebuie să avem o discuție uh, în profunzime. Raportul uh, acesta chiar dacă este primul de acest tip, pune deja mai multe întrebări. Dar poate că întrebarea cea mai importantă este cum vom ține pasul cu evoluțiile din uh, tehnologiile financiare, cum noi, în calitate de legiuitor, putem să facem față acestor schimbări deosebit de rapide. Pentru mine aceasta este principala întrebare la care trebuie să găsim un răspuns. Poate că ar trebui să uh, consacrăm o sesiune de lucru în mod constant acestor chestiuni ca să putem să ținem pasul și să acționăm în timp uh, real. Mă bucur că am scris acest raport, dar cum spuneam, gândindu-ne la viitor, eu sunt uh, ferm convins că vom asista la uh, modificări din ce în ce mai rapide și această viteză ne poate uh, uh depăși. Și um, um. trebuie să înțelegem trebuie să înțelegem cum să tratăm acest subiect pe viitor. Este important să fim capabili să și reacționăm la modificări uh, rapid. Cred că aceasta trebuie să fie obiectivul Comisiei noastre și al Parlamentului. Thank you. I have to say that I agree with you. And Pervaș Beres. Pervaș Beres. Ah, il y a une atmosphère là de, de soutien Da, îmi place această atmosferă, am să susțin și eu pe colegul meu ce înseamnă avem nevoie de metode de adaptare la evoluțiile tehnologiilor financiare. Da, e important ca Parlamentul European să aibă un cuvânt de spus, dar dincolo de provocarea pe care o va reprezenta legislația în acest domeniu, eu care sunt uh, raportor pentru legislația PRIPS, recunosc că am scris uh, acest act legislativ fără să ne gândim la ce se va întâmpla în momentul în care cumpărăm un uh, iPhone. Nu ne-am gândit la întregul pachet um, pe care îl cumpărăm în momentul în care achiziționăm un asemenea telefon. Ne dorim ca aceste informații să fie bine adaptate dar nu știu dacă în această legislație am ținut cont de uh, um, evoluția uh, fintech. Și liberalii aveau o, uh, o temere pe care ar trebui să o regăsim în text, și anume securitatea cibernetică. Există o legătură strânsă între evoluțiile uh, fintech și uh, securitatea cibernetică. Pentru discuțiile care ne așteaptă pe viitor, nu știu potrivit care metode, nu știu ce va propune comisia sau ce va propune colegul de la PPE sau președintele, după părerea mea, nu am discutat suficient despre lanțul um, răspunderilor și despre protecția drepturilor consumatorilor. Astăzi, Protecția consumatorilor depinde de ultima veriga lanțului, cel care distribuie produsul. Cu fintech-ul vom avea mecanisme de distribuire unde producătorul, inventatorul produsului va fi cel care va avea acces direct la consumator și atunci acest întreg lanț de uh, răspundere va fi complet uh, răsturnat. Și în raportul pe care îl vom scrie în ceea ce privește protecția consumatorilor în serviciile de retail financiar, cred că ar trebui să consacrăm o secțiune a acestui subiect. Eu cred că am putea să facem o comparație cu munca pe care a făcut-o Parlamentul European apropo de uh, serviciile de uh, retail în domeniul comercial și ne-a păsat de lanțul responsabilităților în fiecare um, etapă, de la fabricant până la consumatorul final. Și pentru mine acest principiu al protecției consumatorului uh, trebuie să meargă mână-mână și cu evoluția tehnologiilor financiare. Mulțumesc, chestiuni relevante, spune domnul președinte. Uh, și dosarul uh, PSI ne preocupă. Uh, Comisia Europeană, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia nu are mare lucru de adăugat. Raportul este echilibrat, amendamentele de compromis de asemenea. Fintech îndeplinește mai multe obiective, care uneori pot fi văzute ca fiind în concurență, însă principala provocare este să găsim acest echilibru, cum spuneam, între diferitele uh, obiective. Ca și vorbitorii, eu cred că, ca și cei care au luat cuvântul înaintea mea, eu cred că uh, tehnologiile financiare reprezintă un avantaj și pentru piețe, și pentru furnizorii de servicii financiare, și pentru consumatori. Noi ne dorim ca uh, atât noi furnizori, cât și uh, vechi furnizori, marile instituții, cât și cele noi intrate pe piață, să poată să fie mai eficiente datorită acestor tehnologii financiare. Uh, avem și mai multă concurență, dar toate aceste avantaje trebuie să fie echilibrate de o politică clară și un cadru de protecție a datelor. Datele sunt indispensabile pentru TechFin, ori pentru noi este foarte important să se asigure protejarea acestor date. De asemenea, ne dorim să avem legislație neutră din punct de vedere tehnologic și să respectăm principiul proporționalității. Am hotărât să avem o abordare bazată pe risc, să evaluăm riscurile um, asociate tehnologiilor financiare și credem că această abordare trebuie să fie și una de viitor. Așa cum au spus uh, unii membri, uh, Comisia a lansat o consultare pe această temă, care ar trebui să se încheie la sfârșitul lunii iunie și apoi urmează să vedem ce măsuri, ce inițiative trebuie uh, adoptate. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Dăm cuvântul acum doamnei raportor, Cora. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor alternativi și celorlalți uh, care au luat cuvântul pentru sprijinul uh, manifestat. Cred că e foarte important că am uh, formulat aceste principii comune, nu avem un răspuns la toate problemele, nu e o soluție de tip anaceu, dar începem prin a pune întrebările potrivite și e foarte bine. Mulți dintre dumneavoastră au spus Bulț a spus că e nevoie să ne grăbim, pe Arvanș a mai vorbit și despre chestiunile legate de responsabilitate, colegul de la GUE uh, și cel de la Vers a spus că trebuie să ajungem la un echilibru și în ce privește uh, interesele consumatorilor față de interesele comerciale. Bineînțeles că va trebui să găsim echilibrul potrivit, însă recomandările noastre din partea Parlamentului sperăm că reprezintă o contribuție importantă pentru planul de acțiune al Comisiei FinTech pentru ca acesta să fie un plan de acțiune cu acțiuni concrete legate și de un calendar, ca să ne putem mișca, pentru că există doar o, două uh, opțiuni uh, privind viitorul financiar fintech, ori uh, ești la masă, ori ești uh, pe meniu și noi ne dorim cu toții să fim la masă. Președintele în bucătărie, de fapt. Minunat. Votul va avea loc mâine și votul la plenară va avea loc la sesiunea a doua a plenarei în 22 mai. Mulțumesc! Trecem la punctul anterior uh, de pe urmea de zi uh, inițială. Este vorba de un aviz uh, politicile privind uh, venit, venitul mediu venitul minim ca mijloace de combatere a sărăciei. Domnul raportor, domnul Viega, să aveți cuvântul, este un aviz pentru Comisia de Ocupare. Mulțumesc. În primul rând, Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru flexibilitatea de care ați dat uh, dovadă, că ați inversat uh, punctele de pernă de zi. Aș dori să mulțumesc deci celor care mi-au permis să particip la această reuniune în pofida întârzierii legate de zbor. O să încerc să nu vă răpesc prea mult timp. Ați primit uh, o copie a avizului, e foarte clar, e foarte concis. Doream însă doar să spun că ce încercăm noi să facem în această primă versiune e să avem o abordare pragmatică o abordare care se bazează pe uh, o afirmații obiective. Societatea e cum este, sigur nu este perfectă, așa numită economie de piață are consecințe pe care statele nu le pot evita și deci trebuie să-și asume răspunderea. Aceste cifre nu sunt uh, inventate de mine, ci ele reflectă foarte bine sărăcia, respectiv uh, faptul că există o uh, mare parte a populației care se află în situație de sărăcie și care în același timp lucrează. Mai multe organisme internaționale au pus accentul pe importanța Uh, politicilor publice în acest domeniu al redistribuirii, altfel uh, cifrele ar fi fost și mai îngrozitoare și apoi trebuie să ținem cont și de politicile de austeritate care au uh, dus la înrăutățirea acestor indicatori. Având în vedere deci toate aceste elemente obiective, nu putem să schimbăm realitatea. Lucrurile sunt cum sunt și Cam a, aceasta este temelia apelului pe care încerc eu să-l lansez și care sper să fie sprijinit de către comisia noastră, respectiv că instrumentele pe care le avem la dispoziție care ne pot ajuta să îmbunătățim situația economică în care ne aflăm. Datorită acestei situații economice, unele state membre trebuie să adopte măsuri drastice pentru a-și ține finanțele publice în ordine sau sub control, însă în același timp trebuie să ne opunem acestor politici uh, care uh, creează inegalități uh, sociale. Trebuie să încurajăm echitatea socială și trebuie să mergem chiar și mai departe. Uh, dacă ne uităm la, și la acest uh, fenomen atunci când vorbim despre uh, indicatorii macroeconomici, cred că ar fi foarte bine. Nu putem vorbi doar de PIB, de venitul național brut și așa mai departe. Cred că ar trebui să vorbim și despre indicatori legați de inegalități în distribuirea veniturilor. Și trebuie să ne dăm seama că există foarte multe um, Uh, foarte multe zone în care încă domnește sărăcia. De ce vorbim aici? Uh, resurse publice uh, nu sunt folosite în statele membre unde ar trebui. Deci, de aceea vorbim despre aceste constrângeri sau despre limitări publice. Trebuie să ne asigurăm că banii publici sunt folosiți pentru a combate sărăcia. Trebuie să ne asigurăm că avem un nivel minim Uh, de venit. Nu e o idee care provine de la grupul GUE. Nu, mai multe organizații internaționale au militat pentru acest venit uh, minim. Instituțiile internaționale au propus 60% din uh, venitul mediu ca bază de pornire. Cam uh, aceasta ar fi contribuția cea mai importantă a avizului uh, la dezbatere. În orice caz, ea figurează în uh, avizul foarte succint pe care l-am pregătit în numele comisiei noastre. Sigur că sunt dispus să preiau orice propunere de amendament care ar putea să îmbunătățească acest aviz și sper să reușesc să, să construiesc un consens cât mai vast. Mulțumesc în numele grupului PP, Vana Maletici o reprezintă pe Romana Tomc, dacă nu mă înșel. Da, mulțumesc, domnule președinte. O să vă prezint contribuția doamnei uh, Romana Tomț, pentru că ea este raportoarea uh, din umbră din partea grupului nostru. Și doresc, rând, să mulțumesc uh, domnului raportor, domnului Viegas, pentru uh, acest uh, aviz. Și aș dori să uh, citez că, sau să citez trei aspecte pe care colega le-a prezentat. În primul rând, uh, plasele de siguranță uh, socială sunt foarte importante pentru cetățeni în uh, vremurile de, cu probleme economice. Dar e foarte important ca statele membre să uh, definească în mod adecvat aceste plase de siguranță. Știm cu toții că este foarte important ca oamenii să aibă posibilitatea să-și câștige traiul uh, pentru ei și pentru familia uh, lor și nu să îi uh, încurajăm să folosească și să depindă de, de alocațiile sociale. Deci venitul minim, sigur, poate să-i ajute pe cei care se află la ananghe, dar nu uh, rezolvă problema sărăciei. E un aspect foarte important, trebuie să nu-l uh, uh ignorăm. Apoi, statele membre s-au dezvoltat uh, în mod diferit, au o putere economică diferită și au o capacitate diferită de a pune la dispoziție resurse financiare. Nu putem să uităm că furnizarea acestui uh, venit minim reprezintă o obligație care reprezintă o povară financiară asupra statelor membre. Și deci ar trebui să ne gândim să încercăm să obținem un uh, echilibru pentru a uh, soluționa problemele. Ar trebui să încurajăm uh, mai mult uh, creșterea economică și să creăm locuri de muncă noi care să permită cetățenilor să fie autonomi și independenți fără să depindă de asistența financiară. Iată care este mesajul cu numărul 2. Și apoi un al treilea aspect, consolidarea fiscală și reducerea deficitului bugetar și legătura cu uh, tăierile uh, pentru serviciile sociale nu reprezintă o uh, bază bună pentru dezbaterea noastră. Ar trebui să încercăm să încurajăm cheltuirea inteligentă și de asemenea să asigurăm că uh, Uh, investițiile și cheltuielile sunt făcute în mod cât mai uh, inteligent, mai ales în ce privește fondurile publice. Aceasta ar trebui să fie filozofia uh, principală atunci când vorbim despre costurile de securitate socială sau alte tipuri de cheltuieli publice. Um, sperăm să cooperăm cât mai fructuos cu raportorul principal și cu raportorii alternativi. Mulțumesc! Mulțumim! în numele socialiștilor, Pervonș Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Îl reprezint pe colegul Manuel Morel, care, având în vedere uh, alte obligații, își cere scuze pentru absență. În ce privește această dezbatere cu privire la venitul minim, Uh, ea este, devine tot mai importantă, mai ales uh, în campaniile electorale și colegul consideră că în acest echilibru între responsabilitate și solidaritate, până acum accentul a fost pus mai ales pe partea responsabilitate. S-a insistat uh, prea mult pe aceste reforme structurale cu efecte sociale dezastruoase și colegul salută tot ce a făcut Comisia de Ocupare și subliniază că interdependența între politicile de pe piața muncii și politicile sociale sau uh, problema guvernanței economice sunt aspecte importante care necesită și avizul Comisiei noastre. Îl felicită pe raportor uh, și împărtășește convingerea sa că trebuie să se țină cont de contextul social în care uh, se întocmește acest aviz. 24% din populație în 2015 era expusă riscului de sărăcie și de excluziune socială. Reducerea inegalităților, mai ales uh, cele legate de venit, uh, dar și de patrimoniu, Uh, trebuie să uh, facă parte din strategia 2020 și deci uh, consider că ar trebui ca să fie adăugați noi indicatori celor din semestrul european și ar fi bine ca ei să fie obligatorii pentru a, ca noi să putem măsura mai exact inegalitățile și apoi să măsurăm și mai bine puterea de cumpărare. Uh, care uh, crește uh, mai lent decât inflația și astfel se creează dezechilibre și mai grave. Probabil că va depune și amendamente în acest sens. El consideră că ar fi bine ca Comisia să propună o directivă cadru pentru mecanisme de venit minim european. Apoi mai sublinează că OCDE-ul și FMI uh, au dreptate atunci uh, când spun că Uniunea Europeană folosește indicatori sub uh, dezvoltați și deci că politicile de venituri minim ar putea încuraja expansiunea bugetară care la rândul lor ar putea să încurajeze creșterea și ocuparea și reducerea inegalităților. Mai sublinează că țările în care există astfel de venituri minime Uh, au trecut prin criza financiară uh, în mod mai uh, lejer, deci nu s-au înrăutățit dezechilibrele sociale și aceasta și cu stabilizatorii automați. Eu aș adăuga și eu un comentariu. În precedentul mandat, Comisia a făcut câteva propuneri în acest sens. Și o ultimă observație, dincolo de această problemă a venitului minim universal, el consideră că Trebuie oratoarea se corectează, deci trebuie abordată această propunere a venitului minim universal. A existat o inițiativă cetățenească în 2013, au avut loc uh, mai multe uh, dezbateri la Senatul uh, francez, există și câteva tentative în Finlanda și invită Comisia să evalueze toate aceste experimente și eventual și să lanseze o consultare publică în acest domeniu. El conchide sublinind că solidaritatea economică și combaterea inegalităților sunt aspecte foarte importante în momentul în care votul în anumite țări ne arată că uh, toate aceste dezechilibre sau inegalități amenință chiar existența proiectului european. Și cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, în 30 de secunde aș spune și eu că, pe lângă lucrările care uh, au fost făcute de către Figueredo în 2010 sau contribuția Comisiei cu privire la rolul de stabilizator pe care reprezintă venitul minim, pentru mine definiția acestui salariu minim este foarte importantă. Pentru că adesea se face o trimire la salariul min, uh, mediu și având în vedere uh, situația salariilor în unele state membre, uh, această trimitere la pragul de sărăcie mi se pare mai pertinentă. Mulțumesc. De la ECR e cineva? Da, vă rog, domnul Ruche. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru acest aviz. Din acesta constat că e vorba mai puțin de un aviz al Comisiei Econ cât de un aviz al grupului GUE. Cred că avem mult de lucrat pentru a avea un document pe care să-l putem susține. În primul rând, aș vrea să spun că eu cred că trebuie să facem diferența conceptuală între sărăcie și inegalitate. La ora actuală, mi se pare că cele două se confundă în avizul nostru și sunt uh, concepte considerate greu de cuantificat, dar și de calificat. Pe când uh, inegalitatea se uh, face simțită într-un stat, într-o societate și trebuie să fie clar pentru noi că ce ne dorim este egalitate și pentru asta trebuie să existe stimulente pentru uh, ocupare cât mai largă, pentru uh, funcții economice corecte, ca toată lumea să poată ajunge la un nivel similar. Și deci uh, eficiența economiei sociale poate contribui în mod foarte semnificativ la combaterea inegalității. Aici, în text, însă, se pune accentul mai mult pe sărăcie și conceptul mai dificil al inegalității este lăsat deoparte. În ceea ce privește definiția sărăciei, eu cred că este important să um, încercăm să ținem cont de o masă absolută a sărăciei și nu de o masă relativă. Se vorbește de 60% de, din venitul mediu. Um, dacă veniturile medii într-o societate nu se încadrează în acest nivel, nu înseamnă neapărat că acea societate este săracă. Trebuie să se țină cont și de alți factori independent de acesta. Și, desigur, venitul minim este o idee care îmi place în, în principiu, însă mă interesează cât să fie acesta și care să fie diferența dintre venitul minim și salariul minim. Pentru că de multe ori se cere un venit minim, însă uh, realitatea ne obligă să ne dăm seama că acesta este diferit de un salariu minim și că trebuie să ne gândim la formele pe care să le îmbrace acest venit minim și să ne dăm seama și de relațiile dintre venitul minim și salariul minim. Ce mi se pare mie că lipsește din acest aviz, ce mi-aș fi dorit să fie altfel, este uh, repartizarea statală, pentru că Sărăcia este considerată un fenomen care trebuie să fie uh, combătut prin repartizarea veniturilor, însă eu cred că e important uh, creșterea, e important să se creeze șanse, să se creeze stimulente, ca singura soluție să nu fie doar repartizarea veniturilor. Trebuie să ținem cont și de funcționarea piețelor muncii Raportorul uh, spune că trebuie să avem o abordare pragmatică. Atunci este important să discutăm și despre uh, diferențele salariale. Nu trebuie să devalorizăm uh, scara salarială prin oferirea de prea multă asistență socială pentru cei care nu lucrează trebuie, în cadrul unei abordări pragmatice, să uh, ne dăm seama și că uh, e nevoie de cheltuieli constructive, care nu trebuie să fie finanțate prin îndatorare, ci prin investiții. Și desigur că trebuie să ne gândim în permanență și la stabilitatea fiscală. Există unele state în Europa care suferă de supraîndatorare. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, îmi pare rău dacă am depășit timpul alocat și aștept cu nerăbdare reacția raportorului. You, uh, see... Mulțumesc. Nu mai văd pe nimeni din partea grupului ALDE. Deci, domnul Urtason în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Teral, senior. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Viegas pentru munca sa, pentru prezentarea acestui proiect de aviz care mulțumește grupul meu. Cred că este un uh, bun punct de pornire, pentru că este o temă foarte importantă, se dezbate la nivel european uh, de ceva timp. Deja a existat un raport de la Consiliul Economic și Social despre uh, stabilirea unui venit minim în Europa și cred că ar trebui să recitim acest raport pentru că conține elemente importante. Toată lumea este conștientă și chiar și doamna Beres afirma că avem nevoie de un mecanism și să nu ne mulțumim să vorbim doar despre uh, creșterea nivelului de sărăcie în ultimii ani, ci să vorbim și despre cetățenia activă. Și cum spuneam, avem nevoie de un mecanism ca să îi însoțim pe cetățeni. E adevărat însă că aceste mecanisme neexistând deocamdată este slăbiciunea proiectului european și în plus, uh, toată credibilitatea proiectului european poate să fie mizată pe uh, acest călcâi al lui Ahile. Există câteva argumente care uh, trebuie să reprezinte uh, poziția Econ. E adevărat că există un impact economic foarte ridicat uh, a faptului că există aceste 23 de din cetățenii europeni care trăiesc în uh, sărăcie și există un impact asupra PIB-ului uh, statelor membre uh, din cauza faptului că bogăția este atât de inegal distribuită și inegalitățile sociale, creșterea nivelului sărăciei, au un impact și asupra creșterii economice. Și mie mi se pare interesant că în proiectul de aviz se vorbește atât despre inegalitățile sociale cât și despre nivelul sărăciei. Iar faptul că 20% din veniturile cele mai ridicate uh, câștigă uh, cu 1% mai mult, atunci uh, și PIB-ul crește cu 8%. Dacă o, o luăm invers și dacă 20% uh, din uh, cei mai săraci uh, câștigă cu 1% mai mult, PIB-ul crește cu 0,5%. Este un raport al Fondului Monetar Internațional, mi se pare deosebit de interesant, puteți să-l citiți și dumneavoastră, pentru că vedem de ce un venit minim peste tot în Uniunea Europeană va avea o, o consecință pozitivă asupra dinamicii uh, economiei europene. În rest vreau să mulțumesc uh, domnului raportor și vreau să-i spun că uh, vom Uh, trimite eventual niște amendamente, mai ales despre nevoia de a stabili niște mecanisme, să ne inspirăm și din ce se face în state membre, ca de exemplu în Finlanda. Acolo există anumite regiuni în care autoritățile locale deja au creat un uh, sistem de venit minim garantat. Dacă nu mă înșel, de asemenea, cred că vrem să includem în acest aviz uh, un alineat unde să vorbească despre un, um, o directivă ce ar trebui adoptată pentru a garanta acest venit minim. Încă o dată, mulțumesc frumos, domnului raportor. Thank you. Uh, I don't... Nu mai văd pe nimeni care ar dori cuvântul nici din partea grupurilor, nici intervenții individuale, deci dăm cuvântul iarăși raportorului. Domnul Viegas, vă rog. Eh, eu, eu eh, mai notă de, de... Am notat toate sugestiile care au fost făcute, inclusiv criticile aduse. Cred că sunt pertinente cu toatele. Bineînțeles că aici e vorba despre un proiect de aviz un proiect care, sigur, va putea fi modificat. Sigur că e vorba doar de un proiect, așa cum îi spune și numele, și deci sunt deschis la orice sugestie sau la orice observație, pentru că uh, aș dori să mă asigur că avem de-a face uh, un aviz, uh, deci că vom avea un aviz econ și nu care reprezintă doar poziția unui grup. Dar cred că suntem pe calea cea bună. Uh, Uh, cred că putem să trecem la treabă pe baza contribuțiilor de astăzi uh, ca să ajungem la un, un uh, text care să întrunească consensul. Eu credeam, mm, cred că e foarte important să subliniem un lucru. Așa cum spuneam și înainte, cred că trebuie să ne bazăm mai ales pe realitate. Pentru că constatăm că piața a eșuat Uh, și că uh, piața a generat sărăcie și salarii uh, reduse. E vorba de cifre obiective și sunt îngrijorătoare. Dacă ne dăm seama că 23% din populație trăiește sub pragul sărăciei, e într-adevăr alarmant. Și cred că trebuie și să uh, acționăm. Dacă discutăm uh, aspecte mai vaste, dacă abordăm uh, chestiuni uh, mai largi în dezbatere, de exemplu, dacă e nevoie de măsuri de tip cerere sau ofertă, nu trebuie să ne gândim uh, neapărat să vedem uh, partea negativă, să spunem că s-ar putea ca unele dintre măsurile noastre să aibă efecte perverse pe piața muncii. Uh, pentru că dacă procedăm așa, cred că ne va fi și mai greu să ajungem la un acord. Textul meu încearcă să identifice toate aceste eșecuri ale pieței, să Mm, identifice situațiile dificile pentru uh, cetățenii noștri și cum putem propune măsuri pentru a atenua aceste efecte. Sigur că sunt de acord cu ideea că uh, statele membre au un rol foarte important de jucat. Sigur că nu poți doar să ai o abordare centralizată, însă cred că e posibil să ă, trasăm câteva linii directoare care să reflecte poziția Parlamentului în reacție la această realitate, care, așa cum spuneam, nu este prea îmbucurătoare. Cred că e foarte important să transmitem mai ales un semnal cetățenilor europeni, respectiv că Parlamentul e conștient de faptul că sărăcia există și că pot fi luate măsuri pentru a combate acest fenomen al sărăciei. Sărăcia și inegalitatea sunt de acord uh, cu uh, ce s-a spus. Sunt, sunt uh, foarte importante, dar cred că avem totuși resurse la dispoziție în societățile noastre, pentru că nu vorbim de țările din Africa subsahariană vorbim de o realitate care uh, există în Europa. Ce ne spune realitatea? Realitatea ne spune că există bogăție, dar există și uh, fenomene, sigur că nu o să uh, le abordez acum în detaliu, Dacă există și cauze care fac ca bogăția să nu fie corect repartizată sau împărțită. Într-o regiune, într-o țară, pe un continent, pot exista persoane cu uh, venituri imens mai mari decât uh, celelalte și nu uh, poate exista doar o explicație economică la această situație. Această inegalitate, după părerea mea, nu este indispensabilă. Deci, aș dori să vă mulțumesc pentru contribuțiile din această dupămasă și aștept cu nerăbdare să cooperăm pentru acest aviz. Mulțumesc! Președintele își cer scuze față de interpreți. Mulțumim, încheiem acum. Calendarul, termenul pentru amendamente 4 mai. În 29 mai vom analiza amendamentele. Votul la ICON va avea loc în 8 iunie, la MPL în 26 iunie și la plenară în octombrie. Mulțumesc! Se încheie ședința și ne vedem mâine la 9 și jumătate.